explicat apoi în procesul verbal al reuniunii. Trecem acum la adoptarea ordinii lucrărilor pentru această săptămână. Conform articolului 194, pro- propunerea de ordine a lucrărilor a fost distribuită pentru, luni, pentru ziua de luni, grupul politic PPE mi-a transmis că că dorește să se adopte o rezoluție după dezbaterea privind orientările generale ale Com- Comisiei Europene privind analizele de impact. Și dau cuvântul domnului Piper pentru a ne explica această propunere. Vă mulțumesc, domnule președinte. În această seară vom discuta despre evaluările de impact, din păcate fără o, rezolu- fără o rezoluție este vorba de analizele de impact importante pentru întreprinderile mici și mijlocii, care nu se mai regăsesc în noua propunere de directivă făcută de Comisia Europeană. Directorii generali, poziția directorilor generali este consolidată și comitetul care se ocupă cu evaluările de impact are o poziție slăbită nu este un, o evoluție cu care suntem de acord, tocmai de aceea ne dorim să adoptăm o rezoluție după dezbaterea din această seară și vă rog să uh, fiți de acord cu această propunere. Vă mulțumesc, domnule Piper. Dorește cineva să ia cuvântul pentru a susține această propunere a domnului Piper? Vă rog. Uh, yes, Mr. President, I would like to support... Da, domnule președinte, sunt de acord cu această propunere. În mod evident, Trebuie să dezbatem propunerea de text, mai avem mult până când vom ajunge la o concluzie, dar în numele grupului ALDE doresc să-mi exprim și eu sprijinul pentru această propunere. Vă mulțumesc. Dorește să ia cineva cuvântul uh, împotriva acestei propuneri? Nimeni? Atunci haideți să votăm. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotriva? Abțineri? Se adoptă. Există următoarele termene uh, limită de depunere pentru propunerile de rezoluție marți ora 12, uh, amendamentele pentru uh, rezoluțiile comune până la ora uh, 12 miercuri, pentru voturi separate uh, până miercuri ora 19. Votul urmează să se desfășoare uh, joi. Aș dori să mă întreb dacă mă dacă mai există propuneri legate de ordinea lucrărilor de astăzi. Văd că nu. Trec la ziua de marți. Uh, grup PPE mi-a transmis că își dorește ca votul privind uh, poziția Curții de Justiție, privind uh, conformitatea acordului între Uniunea Europeană și Canada, privind transmiterea datelor uh, cu numele pasagerilor, dacă putem scoate acest punct de pe ordinea de zi. Și dau cuvântul în primul rând doamnei Holmeier. Domnule președinte, stimate colege, stimați colegi, această propunere a fost făcută în urmă cu trei zile fără a se discuta cu raportorii din uh, umbra. Drept urmare, nu am avut ocazia de a avea o dezbatere cuprinzătoare în cadrul grupurilor politice, pentru că asemenea dezbatere nu s-a desfășurat, desfășurat nici în comisii. Și cred că grupurile politice au nevoie de suficient timp pentru a discuta această temă. Este vorba de un acord internațional care aruncă o imagine proastă și asupra Parlamentului European care dorește să fie luat în serios când vine vorba de acordurile internaționale. Ar trebui să putem să luăm aici o decizie politică înainte de a ajunge această temă în fața Curții Europene de Justiție. În plus, se creează o incertitudine juridică majoră pentru companiile aeriene europene, și dacă se ajunge în fața Curții de Justiție Europene, acest acord ar fi amânat cu până la un an de zile, ceea ce ne-ar îngreuna combaterea activităților teroriste. Vă mulțumesc, doamnă Holmeier. Cine dorește să sprijină uh, propunerea doamnei Holmeier? Am ascultat uh, argumentația dumneavoastră, văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Cine dorește să ia cuvântul împotriva, împotriva acestei propuneri? Doamna Sipăl. Vă mulțumesc, domnule președinte. De ce ne dorim ca această temă să ajungă la Curtea Europeană de Justiție? Parlamentul European, prin majoritatea sa, nu a spus niciodată că aceste date cu numele pasagerilor reprezintă un element important în combaterea activităților teroriste. Și în trecut am aprobat două asemenea acorduri. Am făcut acest lucru într-un moment în care directiva privind uh, păstrarea datelor cu caracter personal era valabilă în Uniunea Europeană, însă știm că între timp ea a fost anulată de Curtea Europeană de Justiție. Aici este vorba de primul acord internațional pe marginea căruia trebuie să luăm o decizie după această decizie a Curții de, de Justiție. Și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că atât Consiliul cât și Comisia Europeană trebuie să clarifice acest punct. În ce măsură asemenea acorduri, asemenea registre cu numele pasagerilor sunt uh, conforme cu legislația europeană, lucru care nu s-a întâmplat până acum. Nu cred că există un risc uh, față de siguranța cetățenilor uh, din Europa sau din Canada. În ultimii cinci ani a existat un schimb de date între Uniunea Europeană și uh, Canada și acest flux va, va continua și cred că trebuie să înțelegem cu toții că ceea ce facem noi pentru a asigura siguranța cetățenilor nu trebuie să încalce în niciun fel cadrul uh, legislației europene. Votăm pentru această, pe marginea acestei propuneri. Cine este pentru această propunere? Cine este împotriva? Cine se abține? A fost respinsă această propunere. Good. Electronice Abstimmung. Foarte bine. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Bine, atunci mai așteptăm puțin. A votat toată lumea? Da. Kann ja nichts dafür, wenn Sie so langsam sind. Nu este vina mea dacă votați atât de încet. Der Antrag ist abgelehnt.

Vă mulțumesc. Dorește cineva să sprijină propunerea domnului Preda? Dorește cineva să ia cuvântul pentru a vorbi împotriva acestei propuneri. Domnul Howitt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă disociez Uh, sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește bomba de la sinagogă. Într-adevăr, este o problemă îngrozitoare și modul în care reacționăm este foarte important. În al doilea rând, grupul meu vrea să voteze în ceea ce privește recunoașterea, dar vrea să ajungă la un consens. Și am spus acest, uh, altor grupuri că vrem să fim cât se poate de flexibili, astfel încât să avem o mare majoritate către colegul meu, domnul Preda. Am discutat pe această temă. Domnia s-a indicat că grupul PP are o poziție stabilită și nu e pregătit să meargă dincolo de asta. Înțelegem uh, situația sensibilă. Cred că putem avea niște compromisuri, dar poziția PP-ului este că uh, trebuie să avem uh, dezbateri și Uh, dacă spunem că pacea nu va fi atinsă fără discuții, fără negocieri, uh, asta arată că putem uh, să negociem și ALDE a spus că trebuie să recunoaștem și să sprijinim acest proces. Dar vreau să știu consecința faptului că amânăm uh, această, acest vot acum este uh, că arătăm lumii că încercăm să ajungem la un consens. Deci cred că poate ar fi bine să vedem dacă nu putem ajunge la un consens cât mai curând cu putință și nu vreau să mă, uh, să mă întind prea mult. Dar ați văzut că în Spania, în Regatul Unit și în alte țări se întâmplă multe lucruri, drept pentru care Parlamentul n-ar trebui să-și piardă influența. Vom vota această propunere. Propunerea este amânarea votului pentru sesiunea din decembrie. Cine este pentru această propunere? Împotriva acestei propuneri? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul? Au votat toate colegele și toți colegii? Mai întreb o dată, a votat toată lumea? S-a închis votul. 188 de voturi pentru, 167 de voturi împotriva. Această propunere a fost adoptată. Din partea grupului uh, politic FDD, pentru miercuri, există o propunere de modificare a titlului dezbaterii de miercuri seara privind situația Uh, sectorului uh, siderurgic din, uh, din Europa. Având în vedere importanța temei, având în vedere aspectele sociale și de ocuparea forței de muncă și faptul că Uniunea Europeană a fost creată în primul rând ca o comunitate a oțelului și cărbunelui, cerem ca uh, uh, punctul uh, de vineri, și anume declarația Comisiei, titlul să se schimbe, să devină sectorul oțelului în Uniunea Europeană, protejarea muncitorilor și a industriei industriei metalurgice și să avem și o, un proiect de rezoluție pe care să putem să o negociem. Mulțumesc! Mulțumesc! Dorește cineva să sprijine această propunere? Mulțumesc, dacă nu împotriva. Dann lasse ich über den Antrag ab. Votăm. Cine este pentru această propunere? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă? Abțineri? cred că ar fi mai bine să verificăm. S-a deschis votul. Haben alle Abgeordneten abgestimmt? Au votat toți deputații. S-a închis votul. Propunerea a fost adoptată. Tot pentru ziua de miercuri, grupul politic ECR a cerut o declarație din partea Comisiei Europene privind uh, neregulile din cadrul alegerilor locale din Polonia, care amenință democrația din Polonia, și anume ca acest uh, punct să fie inclus pe ordinea lucrărilor de miercuri cu rezoluție. Cine dorește să sprijine această propunere? Domnul Krasnodebski, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Wniosek o włączenie do porządku obrad Moțiunea mea este după cum urmează, să includem pe ordinea de zi punctul pe care tocmai l-ați descris. Dar asta este o, vorbim despre nereguli flagrante cu care ne confruntăm în Polonia și uh, amenințarea democrației. Cea mai mare amenințare la adresa democrației începând din 89 și până acum. Uh, și uh, am cerut o declarație a Comisiei pe această temă împreună cu o dezbatere. Alegerile care au avut loc în Polonia au fost, nu au respectat uh, nici standardele europene și nici standardele globale, standardele internaționale. Avem dreptul să uh, credem că au apărut nereguli majore și uh, populația este scandalizată în Polonia. Rezultatele au fost publicate la doar șase zile după ziua alegerilor și au avut loc proteste în toată Polonia, pentru că foarte mulți sunt convinși că au apărut nereguli majore. În acest for, foarte adesea avem de-a face cu uh, proceduri și cu democrațiile din alte țări, dar poate ar trebui să ne uităm și la ce se întâmplă în Europa. Mulțumesc! <coughs> Uh, Doamnelor și domnilor, am uh, o listă a standardelor specificate de uh, condițiile, criteriile al criteriile alegerilor democratice. Ceea ce s-a întâmplat în Polonia este în contrast cu ceea ce văd aici. Vă îndemn, dragi colegi, Uh, să faceți un experiment. Dacă s-ar întâmpla în țara dumneavoastră, imaginați-vă, dacă s-ar întâmpla să existe 20 uh, până la 40 chiar la sută de voturi uh, care nu sunt valabili. Acest lucru ar compromite întreg procesul electoral și uh, becul ar uh, uh, demisiona. Este acest uh, lucru compatibil cu democrația? Dacă considerați că este compatibil, atunci votați împotrivă. Însă dacă aveți o problemă cu asta, vă rog să ne susțineți. Vă mulțumesc. Dorește cineva să argumenteze împotriva acestei propuneri? Domnul Olbrich, vă rog opowiadam się przeciwko temu. Domnule președinte, domnilor și domnilor, eu mă opun acestei moțiuni. Este o tentativă de a discuta politică locală la nivel european. Asta este o dezbatere Uh, internă politică și, până la urmă, asta e tot ce este, o dezbatere internă. Într-adevăr, a fost un eșec major al sistemelor informatice și acest proces electoral este în continuare în plină desfășurare în Polonia. Tribunalele independente vor analiza detaliile. Moțiunea mea este să respingem această propunere. Vă mulțumesc. Vom vota această moțiune. Cine stă pentru ea, vă rog să, să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. A fost respinsă. A fost foarte clar respinsă. Pentru ziua de joi nu am nicio comunicare. Deci Ordinea de zi cu modificările respective a fost adoptată. Și acum trecem la primul punct de pe ordinea de zi, moțiunea de cenzură împotriva Comisiei. Vă atrag atenția că în cadrul acestei dezbateri nu, va exista, nu vor exista intervenții la cerere și nu vor fi acceptate nici cartonașe albastre. Ich begrüße zunächst die Kommission, die Salut, salut um, alături de noi Comisia Europeană, care este